meine doamnelor și domnilor declar deschisă uh, reuniunea întreruptă pe șaptesprezece ianuarie reluăm lucrările. procesul verbal al reuniunii de ieri